Uh, Mr. Christensen. okay. Dear colleagues, good morning. We can we can start and uh, we vote. Uh, we are at. Stimați colegi, putem începe. Suntem la punctul 15 de pe ordinea noastră de zi, așa cum a fost ea adoptată. Votăm accesul public la documente. Sper că aveți la dumneavoastră cartelele de vot. Haideți să începem compromisul numărul 1 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 4 cu amendamentul oral. Doamna Rozie. Dar aș dori să prezint uh, amendamentul oral uh, pentru Mariani Bolkin, care n-a putut să fie aici. Amendamentul uh, oral a fost discutat uh, cu grupul și cu raportorul. Prin urmare, aș dori să vi-l citesc. La capătul, la finalul textului uh, de compromis, amendamentul oral vizează o trimitere la the above mentioned document și elimină termenul agenda și meetings. Of trilog, trilog meetings and the above mentioned documents should be made directly accessible in Parliament's register of documents and, uh, et l'amendement se poursuit de la même façon. Mrs. Hautala? Doamna Hautala? Susțin uh, în totalitate acest amendament uh, oral. În numele transparenței pot să explic de ce. Pentru că, după părerea mea, am ajuns la un acord vast pentru a spori transparența în ceea ce privește accesul la documente și accesul la registrele Parlamentului, în ceea ce privește anumite documente ale dialogurilor tripartite. Însă mai există o chestiune care uh, merită să fie contestată pe viitor, cu care n-am putut fi de acord și care ar putea fi rezolvată uh, printr-un uh, caz uh, actualmente în curs uh, la curte. Este vorba despre documentele pe patru coloane mm, care sunt elaborate pentru dialogurile tripartite. Este un acord pe care îl avem uh, noi, uh, toate grupurile, mi se pare valoros uh, și uh, putem astfel să ducem dezbaterea mai departe. Mulțumim foarte mult. Putem așadar vota. Secretariatul mă informează că uh, sunt doi uh, membri, mă nu mă scuzați, domnul președinte, un membru care nu a fost uh, anunțat în scris uh, anterior. Okay, it, okay, Mrs. It seems to be fixed, however, uh, Pot să informez grupurile politice, spune domnul președinte, că membrii care nu sunt membri ai comisiei sau uh, membrii supleanți și totuși vin la vot, uh, secretariatul trebuie informat uh, înainte înscris. Continuăm votul cu amendamente de compromis 4. Cine este pentru?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 Abțineri. Să adoptăm. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 15 pentru. Împotrivă. Obțineri. Respins. Putem uh, verifica? Nu sunt sigur. Suntem la amendamentul 15, vă rog. Respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 18 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 19 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Iar acum vot electronic uh, pentru uh, proiectul de avis. Se adoptă felicitări doamnei Hautala. Trecem acum uh, la o discuție în cameră.